considerați că nu sunt admisibile și, uh, așa cum ați spus și noastră, aș vrea să vedem mâine această listă. Președintele, da, mulțumesc, dați-mi voie să vă răspund acum. Serviciile Parlamentului vor pregăti această listă uh, eu am primit-o abia acum două ore. Este o listă nou-nouță, pregătită de serviciile Parlamentului și eu, la rândul meu, vă voi prezenta imediat. Și acum Dau cuvântul domnului Carlo Casini. Aveți cuvântul, domnule. Domnule președinte, evident, uh, evident vă respect deciziile, dar uh, consider că au existat anumite rezerve uh, în legătură cu acele amendamente care se consideră că nu sunt legate direct de tratatul de la Lisabona. Poate mă înșel eu, dar nu cred că vreodată Comisia AFCO a avut propunere, a avut puteri uh, de a face uh, propuneri privind amendamente uh, de reglementare. Se poate face acest lucru de către membri sau grupuri de membri. Deci în cadrul unei reforme mai largi a regulamentelor care au legătură cu tratatul de la Sabona, dacă uh, spunem că folosim această ocazie pentru a rezolva și alte probleme, nu cred că asta este o atitudine uh, corectă. Multe amendamente, evident, ar putea să reflecte în acest, uh, în acest regulament spiritul tratatului de la Lisabona. De multe ori, pentru că de multe ori despre asta e vorba, despre spiritul uh, tratatului care dă mai multă putere Parlamentului, de asemenea uh, uh, cu privire la legăturile între instituțiile Uniunii. Dar, cum spuneam, respect decizia noastră, dar vreau să vă împărtășesc opinia mea. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, dragi colegi. Și acum, domnul Sandor Tabagin. Elnök úr, a most kialakult vita is pontosan... Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere reflectă în mod foarte clar dezba- situația că în istoria Parlamentului European suntem martorii unui proces de reformă atât de important încât nu îl vom putea acoperi doar printr-un singur raport. Aș dori să-l felicit pe domnul Martin și pe domnul Corbett și pe toți cei care au participat la dezbatere. Însă există câteva probleme care vor trebui clarificate în viitor din punct de vedere juridic. De exemplu, mă bucur să văd că Parlamentul European a făcut o declarație foarte clară în legătură cu susținerea drepturilor, Cartei Drepturilor Fundamentale. Cu toate acestea, știm că unele state membre au cerut o derogare. Deci există anumite neclarități și preocupări, de exemplu drepturile care țin de limbă, ce vor discutate mâine. Până acum, eh, Comisia Europeană a spus că aceste probleme nu fac parte din achiul comunitar. Eu cred că trebuie să clarificăm în mod foarte clar că, care sunt drepturile fundamentale conform cartei și care dintre aceste drepturi pot să intre sub incidența poziției Parlamentului European. Pentru că eh, dacă eh, luăm eh, în considerare regulile privitoare la limbile din Slovacia, domnul comisar Leonard Orban nu ar trebui să spună că această problemă nu este una europeană. Doamna Dodds, Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am un mandat la fel ca și restul eurodeputaților. Sunt în fața dumneavoastră ca reprezentantă a unei regiuni a Regatului Unit care a fost dezavantajată de cei care au ținut să distrugă politica democratică. De aceea Mă așteptam ca, ca democrația să fie respectată în Parlamentul acesta și acum, însă, în primul meu mandat în Parlamentul European, văd că am fost exclusă de la, un, de la întâlnirile coordonatorilor, că nu dețin o voce în conferința președinților și că aceste probleme sunt discutate și mă bucur să aud că încercați să rezolvați aceste probleme. Dar v-aș ruga, domnule președinte, să găsiți o soluție foarte rapid, pentru că este important ca mandatul democratic al acestui Parlament să fie respectat. De asemenea, v-aș ruga să vă întâlniți cu membrii neînscriși care sunt democrați și care doresc să înregistreze un progres. Vă mulțumesc. Domnul Elmar Proc are cuvântul acum președinte. Colegul uh, meu, uh, David Martin, uh, a, a făcut o treabă excelentă cu acest raport, fapt pentru care vă felicitim, dar Odată cu tratatul de la Lisabona, trata, Parlamentul European devine un parlament cu drepturi de pline, un parlament în toată puterea cuvântului. Um, vreau să vă spun că grupurile politice, membrii Parlamentului European, sunt cei care au făcut posibil acest lucru și se, se pare că nu se dorește cooperare strânsă între comisiile Parlamentului European și comisiile omologe din Parlamentele Naționale, sau cel puțin există indicații în acest sens. Există reuniuni ale comisiilor uh, parlamentelor naționale, unde nu sunt uh, invitați uh, președinții comisiilor din Parlamentul European. Nu uh, numai noi hotărâm dacă hotărârile luate aici sunt bune sau rele. Noi hotărâm acest lucru prin majoritate. Oare se teme cineva că parlamentarii s-ar putea reuni, s-ar putea întâlni și ar putea lua hotărâri uh, nepotrivite sau um, membrii Parlamentului trebuie, trebuie ocrotiți împotriva uh, lor înșiși. Uh, vă rog să-mi spuneți ce se întâmplă. Următorul vorbitor are un minut și jumătate la dispoziție. Domnul Gualtieri, mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu acest raport, vreau să spun că el reprezintă un pas esențial uh, față de intrarea în vigoare iminentă a Tratatului de la Lisabona. Cred că este un text clar care reflectă foarte clar regulile noastre și aduce schimbări semnificative în special referitor la creșterea rolului Parlamentului European, asupra bugetului și, în general, asupra uh, chestiunilor generale în Uniunea Europeană. Vreau să vă atrag atenția asupra chestiunii procedurilor de revizuire a tratatelor și care este rolul Parlamentului acolo și de asemenea schimbările începește rolul Parlamentelor naționale care uh, dau mai multă competență implicit și Parlamentului European. Parlamentul European are un rol uh, crescut de legitimare democratică a deciziilor. Decizia președintelui de a lăsa la o parte acele amendamente care nu sunt legate direct de uh, rolul uh, oferit acestui raport este o decizie bună. Vom avea mai târziu timp mai mult la dispoziție să avem o abordare mai sistematică a revizuirii regulilor de procedură în întregul lor. Totuși, sunt anumite puncte care ar putea eventual uh, eliminate din activitatea AFCO și din uh, rezultatul muncii AFCO și poate altele să fie reintroduse. Mă refer, de exemplu, la sublinierea mai puternică a rolului observatorilor. Trebuie să nu uităm că acești observatori ar trebui să fie oameni care au fost aleși care au candidat și au fost aleși în Parlamentul European. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Paolo Rangel, 1 minut 30. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să felicit pe raportor, pe raportori, domnul Martin și domnul Corbett. Și vreau să vă spun că, ca membru al PPE, uh, sunt de acord cu modificările propuse regulamentului. Aș dori să subliniez o chestiune pe care o consider importantă și care nu a fost încă menționată. Este vorba de parlamentele naționale și um, efortul democratic al Parlamentului European Uh, rezultă din acest regulament și din tratatul de la Lisabona, dar, dar democrația europeană uh, rezultă din legătura noastră cu parlamentele naționale, astfel încât acest regulament și propunerea pe care o facem noi uh, trebuie să creeze această dublă legitimitate democratică și anume să, să întărească democrația. Pe de-o parte este vorba de democrația rezultată din instrumentele Parlamentului European, este vorba de instrumentele de control și capacitatea sa legislativă și pe de altă parte uh, Uh, este vorba de colaborarea democratică a parlamentelor naționale uh, cu Parlamentul European prin diverse instrumente. Iată de ce vreau să vă spun că uh, eu sunt de acord cu propunerile făcute. Nu sunt de acord cu domnul Daf în ceea ce privește um, um, instrumentele de relaționare cu, cu parlamentele naționale și introducerea lor uh, întârziată. Cred că trebuie să facem acest lucru acum și uh, vreau să vă spun că sunt de acord cu colegul Sa- colegii Saer și Brock în ceea ce privește reprezentarea COSAC și în cele din urmă Vreau să vă spun că um, sunt uh, alături de ce a spus uh, domnul Brock și uh, alți colegi în ceea ce privește întâietatea Parlamentului European și uh, a, membrilor Parlamentului European în ceea ce privește serviciile Parlamentul European. Mulțumesc, domnul Mauro, un minut jumătate. În corso... Vă mulțumesc, domnule președinte. Există o schimbare în natura acestei instituții și în natura celorlalte instituții europene. Activitatea noastră politică și posibilitatea de a avea instrumente legislative care să ne permită să profităm de ocaziile fără precedent oferite de tratatul de la Lisabona. Acestea vor determina capacitatea mașinii europene de a funcționa în viitor. Este paradoxal că în joc aici sunt uh, de asemenea dimensiunile federale, dar și cele de subsidiaritate ale Uniunii. Ambele esențiale pentru viitorul nostru în acest moment nu ținem suficient cont de cetățenii noștri ca indivizi în centrul interesului politic. Vă voi explica la ce mă refer. Europa este foarte importantă în ochii cetățenilor noștri, însă în, loc să avem în vedere individul sau familia, deseori statele membre au folosit subsidiaritatea pentru a promova interesele instituțiilor. De aceea, protecția principiilor subsidiarității, după cum a fost, au fost explicate în Carta Drepturilor Fundamentale, este mai decisivă decât oricând. Avem nevoie de un sistem de monitorizare pentru a asigura o evaluare a legilor acestui Parlament, în special în ceea ce privește principiul subsidiarității. Acesta este punctul de început dacă vrem instituțiile care să uh, garanteze libertățile cetățenești. Domnul Vigo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi să mă întorc la problema admisibilității amendamentelor Uh, despre care s-a discutat aici mai devreme și uh, în principiu amendamentul 53. Sigur, decizia va aparține, dar vă sugerez să ascultați uh, cuvintele înțelepte ale domnului Casini, președintele AFCO. Nu cred că putem lăsa deciziile uh, privind tratatul de Sabona în seama serviciilor Parlamentului. Uh, Parlamentul trebuie să decide ce amendamente sunt admisibile și ce amendamente nu. Așadar, domnule președinte, apelez la dumneavoastră să folosiți puterea pe care aveți, conform regul- regulamentului de procedură, cu grijă și cu uh, echilibru, pentru ca toți să vedem rezultate pozitive. Președintele, vă mulțumesc foarte mult și acum voi da cuvântul raportorului, domnul David Martin. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegilor care au luat cuvântul. Sunt de acord și cu domnul Mendes de Vigo. Domnul Casini a fost extrem de înțelept. Există amendamente care nu au nimic de a face cu tratatul de la Lisabona. Este clar că nu au de a face cu tra- noul tratat și cu toate că pot accepta unele dintre ele, poate este mai corect să avem o discuție completă a acestor probleme separate la o altă dată. Nimic nu oprește membrii să facă propuneri, cum o face domnul Fox, ca biroul să își piardă anumite puteri de implementare și nimic nu îi oprește pe membrii să ceară acest lucru în viitor. Dar alte amendamente, cum ar fi rolul parlamentelor naționale, s-ar putea să nu fie amendamente care țin de Lisabona strict, dar domnul Casini are dreptate, uh, sunt legate de spiritul de implementare a tratatului de la Lisabona, pentru că relația cu parlamentele naționale se schimbă uh, prin Lisabona. Deci v-aș cere să decideți ca aceste amendamente să fie acceptate, pentru că însă altele nu privesc tratatul de la Lisabona și nu ar trebui să fie votate în această săptămână. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Încheiem aici dezbaterea noastră și încheiem și sesiunea de astăzi. Vă reamintesc